Monsieur le Président de Géorgie. Domnul președinte al Georgiei. Szanowny panie prezydencie, koleżanki i koledzy posłowie, drodzy Dragi colegi, domnilor, și domnilor deputați, distinși invitați, dragi prieteni, vreau să salut printre noi pe președintele Georgii, domnul Mihail Saakashvili. Pan prezydent odwiedza Parlament Europejski nie po raz pierwszy nu este prima vizită a domnului președinte în Parlamentul European. Am mai fost aici cu patru ani în urmă. Ne-a vizitat și la Bruxelles în 2004 după alegerea domniei sale în postul de președinte al Georgiei. Ziua de azi e deosebită. Azi sărbătorim al șaptea aniversare a Revoluției Trandafirilor, o tranziție fără vărsare de sânge, care nu doar în Georgia, ci în toată regiunea de sud a Caucazului a modificat situația. Domnule președinte, Uniunea Europeană, de aproape 60 de ani, a mers pe drumul pe care l-a ales și Georgia în momentul de față. O pace durabilă, bunăstare și libertate fără amenințări. Domnule președinte Sakașvili a studiat la Kiev, apoi la universități europene și americane și are legături și cu Strasburgul, orașul în care suntem astăzi. Aici și-a făcut studiile. Și dacă nu mă înșel, aici a cunoscut-o și pe cea care i-a devenit soție. E un loc deosebit pentru dumneavoastră, domnule președinte. Ultimii șapte ani n-au fost ușori pentru Georgia. Integritatea teritorială a Georgiei avut de suferit în luna mai anul trecut. Am adoptat o rezoluție cerând Rusiei să-și retragă trupele de pe teritoriul Georgiei și să respecte condițiile armistițiului. Domnule președinte, ați spus cu patru în urmă aici că georgienii sunt uh, nu doar una dintre națiunile europene cele mai vechi, ci și cele mai dornice de integrare europeană. E o abordare pentru afacerile europene această opțiune europeană și sunt convins că entuziasmul uh, dumneavoastră nu a scăzut. Aici, în Parlamentul European și în Uniunea Europeană, acordăm o mare importanță democratizării. Standardele democrației sunt foarte ridicate, standardele pieții libere sunt și ele foarte exigente. Statul de drept, drepturile omului, toate impun reforme, reforme ale sistemului, ale Constituției, ale legii, legii electorale și a sistemului judecătoresc. Am discutat toate aceste aspecte cu domnul președinte al Georgiei și am căzut de acord că e un proces care, deși nu e ușor, e necesar dacă vrem să ne apropiem și să cooperăm mai ușor. Mă bucur că Georgia a reușit să depășească atât de rapid criza economică. Uniunea Europeană are și ea un rol în acest sens. Am întins o mână de ajutor Georgiei după ce Georgia a ales uh, această cale a dezvoltării economice rapide. În Uniunea Europeană ținem ca Georgia să fie stabilă, să se dezvolte. și întreaga regiune din sudul Caucazului să urmeze exemplul. Georgia poate să fie un model excelent pentru o tranziție spre un sistem democratic de piață liberă, de apărare completă a drepturilor omului și a statului de drept. Iată motivul pentru care importanța celor pe care doriți să ni le spuneți astăzi. Prezența dumneavoastră ne bucură foarte mult și vă invităm să luați cuvântul. Dziękuję bardzo, pani prezydencie. Witam. Mulțumesc, domnule președinte. Bună ziua. Doamnelor și domnilor din Parlamentul European. Îmi faceți o cinstă deosebită această invitație pentru țara mea și aș vrea să mulțumesc președinției Parlamentului și tuturor grupurilor politice pentru această oportunitate excepțională. Am observat înainte în discuții. Am fost și eu cu patru ani înainte, deci e ca la Olimpiadă, vin din patru în patru ani și sperăm că de data asta o să mă descurc mai bine decât data trecută. Din nou este o cinste deosebită. Am venit aici pentru a transmite un mesaj de speranță și pentru a face un angajament solemn. Am venit aici pentru a afirma că o pace justă și durabilă e posibilă în regiunea mea și că avem nevoie de Europa să contribuie. Timp de secole, munții Caucaz, au reprezentat un mister geopolitic, un paradox uh, intrigant, o regiune în care sufletele oamenilor erau libere, dar cetățenii erau oprimați, culturile erau tolerante, dar guvernele creau uh, divizii artificiale, diviziuni artificiale, unde oamenii n-au încetat niciodată să se simtă profund europeni, dar zidurile ridicate de imperii au transformat Europa într-un uh, miraj îndepărtat, unde bărbații și femeile luptau pentru pace, dar războiul, războaiele simțea, păreau de neevitat. Am venit aici să vă spun că trebuie să punem capăt acestei perioade, că în locul rivalității trebuie să avem cooperare, că negocierile trebuie să depășească retorica războiului. Doamnelor și domnilor, în toate colțurile lumii unde există probleme, Parlamentul European este un simbol al speranței, dovada elogventă a faptului că și cele mai crude conflicte pot fi depășite și că pacea merită orice risc uh, politic. Nu s-ar fi întâmplat așa dacă în mijlocul ruinelor înconjurate de moarte și de cereri de răzbunare, lider curajos n-ar fi ales să pună capăt secolului întreg de războaie prin unificarea europeană. Acest parlament, divizat nu pe criterii de naționalitate, ci în grupuri politice, îndeplinește acea viziune exprimată de Victor Hugo la Congresul Internațional de Pace din 1849 la Paris și aș vrea să-l citez pe Victor Hugo, acest mare poet, în propria sa limbă. Într-o zi, toate națiunile continentului, fără să vă pierdeți calitățile distincte și individualitatea proprie, vă veți uni într-o unitate superioară și veți uh, forma fraternitatea europeană. Va veni o zi în care nu vor mai fi câmpuri de luptă și în care piețele se vor deschide în calea comerțului și mințile oamenilor se vor deschide în fața unor idei noi. Noi. Va veni o zi în care bombele vor fi înlocuite de voturi, de votul universal al popoarelor, al oamenilor, de un senat suveran care va fi pentru Europa ceea ce Parlamentul este pentru Anglia, ceea ce dieta este pentru Germania și ceea ce adunarea legislativă este pentru Franța. Cei mai mulți contemporani al lui Hugo l-au considerat un visător când a enunțat aceste idei și au, a fost nevoie de peste 100 de ani și de două războaie mondiale pentru ca istoria să înțeleagă că avea dreptate. Doamnelor și domnilor, Trebuie, a sosit momentul ca vocea lui Hugo să fie auzită și în regiunea mea. A sosit momentul ca această voce a fraternității să depășească sunetele um, tunurilor și strigătele ce îndeamnă la ură. E a sosit momentul ca pacea europeană să fie extinsă și în zona Caucazului. Și este responsabilitatea noastră ca lideri politici să venim cu inițiative îndrăznețe pentru a face ca acest lucru să devină realitate. Doamnelor și domnilor, acum șapte ani, Revoluția Trandafirilor a deschis un nou drum către familia europeană pentru o națiune veche europeană, iubita mea Georgie. Pe 23 noiembrie 2003, sute de mii de cetățeni de to- din toate regiunile, de toate religiile, din toate mediile sociale au preluat pașnic străzile și Parlamentul au făcut mai mult decât să răstoarne un regim corupt și învechit. Au cauzat ceea ce The Economist a denumit apoi o revoluție a minților. După cum știți unii dintre dumneavoastră, au fost două căi de a ieși din, de a scăpa de comun, regimul comunist după prăbușirea URSS calea europeană și calea naționalistă, statul de drept sau statul fricii, sau pe scurt Václav Havel, Havel sau Slobodan Milosevic. Odată terminată tirania de partid, corupția, verticalitatea, birocrația, cinismul și autoritarianismul au rămas pe loc. Acum șapte ani, doamnelor și domnilor, Georgia era formal un stat independent, însă ea făcea în continuare parte din acea lume a temerilor și a urii. Nu se aboliseră încă granițele mentalității sovietice și Uniunea Sovietică exista îns, încă pe planul mental al oamenilor. Doar o revoluție a gândirii putea aduce o transformare europeană a societății noastre. Și acesta este mesajul pe care noi, georgienii, l-am adus în regiune. Acesta este mesajul care ne-a atras atâta ură din partea celor care sunt nostalgici când se, nostalgici când se gândesc la Imperiul Sovietic. Când am uh, organizat Revoluția Trandafirii, Trandafirilor, eram membri ai organizațiilor studențești, ai partidelor de opoziție și cu toții nu doream decât un singur lucru, să transformăm și să răsturnăm acest uh, regim post-sovietic într-o, și să-l transformăm într-o democrație europeană. În perioada Uniunii Sovietice, oamenii erau divizați și întorși unii împotriva altora. Religiile, grupurile sociale, grupurile etnice erau constant puse pe poziții de rivalitate. De aceea, foștii lideri comuniști s-au transformat foarte rapid în naționaliști în zona Balcanilor și în Caucaz, în Europa de Est și în Rusia, deopotrivă. Acum șapte ani, Georgia era încă împărțită în comunități izolate, care se temeau unele de altele și existau extremiști care se foloseau de slăbiciunea statului pentru a respinge minoritățile. De aceea, prima noastră sarcină a fost să aducem ideea multiculturalismului și să acceptăm diferențele între persoane. Uniunea Sovietică mai avea o caracteristică, o centralizare absolută. Acum șapte ani, Georgia era concentrată pe capitalul său. Noi am inițiat un program amplu de descentralizare, am investit în infrastructuri regionale și am dat multă putere autorităților locale. Prin urmare, regiunile care în trecut au fost abandonate au devenit acum exemple de dezvoltare. Până la Revoluția Tărândafirilor, toate principiile regionale au fost, uh, erau numite de președinte. În timp ce în alte părți se anula autonomia regiunilor, la noi autonomia și puterile au fost transferate către un uh, organism ales regional. Astfel, de curând a fost ales primarul din Tbilisi în mai anul trecut și s-a luat decizia de a transfera Curtea Constituțională în Batumi și Parlamentul în orașul Kutaisi. Uniunea Sovietică se baza pe control și pe corupție pe un stat greoi și ineficient. De aceea, primul nostru pas a fost să dizolvăm uh, KGB-ul, să concediem toate forțele polițienești, precum și ofițerii vamali și ofițerii fiscali, dar totodată să deschidem sistemul economic și sistemul educațional. Pentru toate acestea am uh, avut un simbol. Alături de fiecare drapel georgian, în toate clădirile oficiale, am pus și câte un drapel european. Am făcut acest lucru pentru a arăta încotro ne îndreptăm cu reformele noastre. Firește, revoluția noastră pașnică a avut și eșecuri. Sigur că am făcut și greșeli. Însă, așa cum spunea inventatorul cosmopolitanismului european și unul dintre filozofii mei preferați, Emmanuel Kant, când vorbea despre Revoluția franceză, nu ești, nu poți să fii, nu ești gata să fii liber până când nu ești într-adevăr liber. Asta înseamnă, doamnelor și domnilor, că nu poți citi din cărți, nu poți învăța din cărți cum să guvernezi în libertate și cum să te comporți în libertate. Nu poți învăța acest lucru decât din experiența proprie. Am avut eșecuri, dar am avut și reușite surprinzătoare. Georgia a fost numită de Banca Mondială Uh, țara care a făcut cel mai importante reforme economice în, din lume în ultimii 5 ani și acum este pe locul 12 în lume pentru um, facilitatea cu care se, se fac afaceri aici. Georgia a luptat și a înregistrat progrese în lupta împotriva corupției mai mult decât orice altă țară din lume între 2004 și 2009, potrivit Transparency International. Am urcat 17 locuri pe această listă, în același moment în care Rusia cădea 17 poziții pe această listă. Poate a fost o coincidență. Eu prețuiesc aceste liste doar pentru că ele arată transformarea socială care s-a petrecut în țara mea, această revoluție a gândirii cetățenii georgieni nu mai consideră, nu-și mai consideră statul un stat post-sovietic. Îl, consider, îl analizează, îl critică uh, în calitate de democrație europeană. Aceste schimbări merg dincolo de liderii Revoluției Trandafirilor. E un lucru pe care nu poate oprima și suprima nimeni. Această revoluție a gândirii a dus la un fapt uimitor, faptul că instituțiile sunt mai populare decât politicienii. Poliția se bucură de 86% încrederea cetățenilor și instituția mm, președin, președinției la fel se bucură de încredere, instituția Parlamentului la fel. Și în momentul în care instituțiile sunt mai populare decât cei care le conduc, înseamnă că țara respectivă merge în direcția cea bună. Sigur că mai sunt multe lucruri de făcut și suntem angajați pe calea reformelor. Știm că democrația, uh, lupta pentru democrație nu se termină niciodată. Doamnelor și domnilor, alterna- modelul nostru alternativ nu a fost bine primit de toată lumea. El a trezit temeri în rândul celor care au rămas cu mentalitatea RSS. Ni s-a impus un embargo în 2006, înainte de asta a fost un embargo energetic în 2005, am fost bombardați și în 2008 am fost și invadați. Forțele ocupă în continuare 20% din teritoriul georgian încălcând dreptul internațional și acordul de încetare a focului din august din 12 august a fost uh, încheiat doar cu ajutorul uh, partenerului european. În continuare avem persoane strămutate intern și asta pentru că niște oameni cu mentalitate imperialistă au hotărât că în secolul de 21 este bine să continue cu activităților de, purificare, de burare etnică. Cum reacționam? În primul rând, am pus în aplicare acordul de încetare a focului și chiar am mers dincolo de obligațiile din acest acord. În august anul trecut, șeful misiunii de monitorizare a Uniunii Europene, Hazard Haber, un german, a lăudat Georgia pentru eforturile sale constructive. Momentul, la, la 50, momentul în care ai tancuri și rachete la 50 de kilometri de capitală, se poate considera că este un lux să ai, o, să ai democrație Însă noi, doamnelor și domnilor, construim în aceste împrejurări dificile democrația, o clădim sub amenințarea armelor. În regiunea Abhazia, în orașul Anaclia, s-a construit o stațiune turistică, unde sunt hoteluri foarte frumoase și plaje foarte frumoase. Unii spun că ar trebui să ne oprim din construcții să se rezolve situația politică și ca pericolul să dispară. Însă noi suntem de altă părere. Noi construim acolo nu pentru că ne bazăm pe temelii solide, ci pentru că construind aceste case, aceste clădiri, vom clădi o temelie mai solidă. În Anaclia, după distrugerile conflictelor din 93 și 98, în 2008 a fost un nou val de distrugeri. Noile clădiri au fost distruse de trupele rusești, inclusiv hoteluri, discoteci și așa mai departe. Și la câteva săptămâni după aceea am reînceput, a reînceput construcția acolo. Un mare poet și un faimos dizident rus, Alexander Galici, unul dintre cei opt eroi care au demonstrat în Piața Roșie în 68 împotriva invadării din Praga, a spus așa. Țara noastră e în pericol, tancurile au intrat pe teritoriul nostru. Și acum un alt citat în rusă spune vorbitorul. Ce șutcă ne-ați luat which is roughly translated care se traduce ce țară minunată care când este împroșcată cu un noroi zâmbește. Last time, last time I saw... Data trecută, ultima dată când am fost în Anaclia, am văzut foarte multe discoteci pline de tineri care dansau așa cum ar dansa în Ibiza sau în Saint-Tropez. Singura diferență față de aceste locuri este că pe plajă, la 5 metri de aceste discoteci, este un zid care a fost ridicat de armata de ocupație. Și acolo, la 100 de kilometri, este întuneric. Doamnelor și domnilor, Înțelegem că este în interesul nostru să fie pace și suntem convinși că nu este nicio alternativă, altă alternativă. Dacă punem în pericol pacea, punem în pericol tot ce am în, reușit să îndeplinim în acești ani. Și vă anunț un nou, o nouă etapă. Am sosit aici pentru a-mi asuma o nouă inițiativă, sperând că cu ajutorul dumneavoastră să putem începe negocieri serioase. Înainte de a veni am reflectat la ceea ce se întâmplă și m-am consultat cu aliații noștri americani și europeni, cu prietenii noștri, cu oamenii din regiune. Guvernul georgian deja se consideră, prin acordul încetarea focului din 12 august, obligat să interzică utilizarea forței. Însă, pentru a arăta că Georgia dorește să dea curs uh, acordului de pace cu Rusia, iată, astăzi luăm inițiativa unilaterală și declarăm că Georgia niciodată nu va utiliza forța pentru a face față ocupației ruse și pentru a restaura controlul față de teritoriile ocupate. Procetând noi vom recurge mereu la mijloace pașnice în ideea reunificării. Asta cu toate că Confederația Rusă refuză să-și retragă forțele. Asta chiar dacă se apelează la încălcarea drepturilor omului, Georgia mereu uh, va aborda o cale pașnică în ceea ce privește teritoriile georgiene. Mă voi adresa secretarul general al OSCE, al ONU și uh, conducerii Uniunii Europene, stipulând foarte clar că ne angajăm să nu apelăm la forță în ceea ce privește pentru a uh, asigura unificarea Georgiei. Nu ne vom uh, adresa violent împotriva forțelor ocup- uh, de ocupație. Așadar, în fața dumneavoastră emit o declarație unilaterală sub legislația internațională. Și această inițiativă, doamnelor și domnilor, nu este una ușoară pentru o țară care este parțial ocupată și care înregistrează 500.000 de persoane strămutate și de refugiați. Însă, iată, se continuă astfel politica noastră de unilateralism constructiv. Domnilor și domnilor, sunt dispusă să încep un dialog cu partenerii ruși să sperăm că astfel Confederația Rusă va înceta acțiunile sale în teritoriile ocupate. Dar pentru a face acest lucru avem nevoie de dialog politic și pentru că acesta să aibă loc, comunitatea internațională trebuie să spună foarte clar liderilor ruși că situația de astăzi este una care nu poate continua. Însă pentru a se ajunge la un compromis este esențial să vedem care este realitatea la fața locului. De aceea solicităm ca armata rusă să fie catalogată ca reprezentând ocupația ilegală a unui teritoriu suveran. Foarte multe națiuni europene, precum și Statele Unite, au făcut deja acest lucru. Pentru că dacă nu este ocupație militară, ce este atunci? Este turism militar atunci când avem uh, atâția soldați și atât armament uh, uh, prezent acolo? Au fost uh, purtate campanii militare brutare, brutare care au vizat sute de mii de cetățeni georgieni. Cum ar, fi, cum ar putea fi catalogate acestea dacă nu acțiuni de epurare etnică? Dacă nu numim epurare etnică ca atare, atunci cum altfel poate fi numită această situație în care cetățenii sunt suprimați? Doamnelor și domnilor, dacă prima victimă a războiului este mereu adevărul, atunci adevărul este mereu cea mai uh, solidă bază pentru pace. Unilateralismul constructiv și angajamentele noastre nu vor avea rezultatele scontate dacă prietenii noștri europeni nu vor grăi adevărul. Am sosit astăzi în fața dumneavoastră umil, pentru a spune că regiunea mea și eu depinde de dumneavoastră. Doamnelor și domnilor, regiunea noastră a făcut față prea multor războaie în istoria recentă și a sosit timpul să îl parafrazez din nou pe Hugo pentru a spune că trebuie să înlocuim tunurile cu mese rotunde. Regiunea noastră are propria sa Varșovia, are propriul său Coventry, și a sosit timpul să construim pe respingerea comună a războiului și a violenței și distrugerii. A sosit momentul să spunem că nu avem nevoie de un nou Grozni, o capitală regională de 400 de mii de locuitori care a fost pur și simplu ștearsă de pe suprafața pământului. A sosit timpul să spunem că niciodată nu mai trebuie să permitem oamenilor să fie strămutați, deportați pe baza naționalității, credinței și originilor acestora, așa cum s-a întâmplat în țara mea, precum și în alte țări din regiune. Sunt dispus să conlucrez cu conducerea rusă pentru ca aceste lucruri să nu se repete și pentru ca consecințele războiului să fie inversate și condițiile pentru pace să fie restabilite. Zidurile, precum cele care divid acum Georgia, nu vor fi distruse de bombe, ci de angajamentul cetățenilor de a construi o țară liberă, unificată și de angajamentul comunității internaționale să aplice dreptul internațional. Iată, aceasta este ambiția la care nu vom renunța niciodată, niciodată nu vom renunța să reunim Georgia și să avem o națiune obținută în urma procedurilor pașnice. Pentru că, iată, uh, nici o țară nu a recunoscut uh, divizarea Georgiei. Și acum a sosit momentul să spunem că războiul, vremea războiului a luat sfârșit. Iată, națiunea noastră a devenit puternică în ciuda obstacolelor ce i-au fost puse în cale. Trebuie pe scurt să spunem că nimeni nu va reveni la vremurile URSS-ului. Doamnelor și domnilor, regiunea mea a luat o decizie. A fost lansat un uh, război pentru a opri acest moment, însă ideea este că tunurile nu pot să fie cele care vin acum în calea procedurilor pașnice solicit uh, leadershipului rusesc să ia o decizie în ceea ce privește vi viitorul. Ar trebui să joace un rol major în ceea ce privește transformarea ce are rol acum la nivelul regiunii noastre comune. Cu toții doresc ca Rusia să fie un partener și nu un dușman. Nimeni nu uh, dorește ca Rusia să devină un dușman. Ar trebui să fie o țară care cooperează cu noi uh, Uh, având eforturi concertate la nivel internațional. De aceea, doresc ca liderii europeni și americani să discute cu Rusia astfel încât relațiile dintre noi să fie mai constructive. Iată, conflictul dintre noi nu a făcut decât să înrăutățească situația dintre popoarele noastre și aș dori să transmit poporului rus că mereu va fi binevenit în țara noastră ca parteneri, ca turiști, ca oameni de afaceri, ca jurnaliști, ca prieteni pur și simplu, însă niciodată ca forță ocupațională. Ladies and gentlemen. Doamnelor și domnilor, aș dori să ajung la finele intervenției mele citându-l pe președintele primei republici georgiene, Noe Zordania. După cum știți, Georgia a fost prima, primul stat social-democratic uh, european uh, proclamat în 1918 uh, ca republică. Da, nu mi se permite să, mă, să vin în rândul dumneavoastră, stimați eurodeputați, dar ideea este că suntem implicați în ceea ce privește drepturile sociale, drepturile femei, așa cum au fost ele prevăzute în Constituție. După cum știți, Zordania uh, a explicat care este posibilitatea pe care o avem în față. El acesta a spus ce vom uh, face în urmă, ce vom face acum că avem uh, o cultură veche de 2000 de ani, un sistem democratic și sistem de bunăstare. Vom spune Rusiei că mergem în, către Europa și că am dorit ca Rusia să meargă împreună cu noi către Europa. Astăzi un alt președinte georgian vine în fața noastră cu același mesaj de dragoste față de valorile europene și față de uh, construcția europeană. Iată că istoria ne oferă a doua oară această oportunitate și vin în fața dumneavoastră pentru a spune că vom profita de această șansă și vom face tot posibilul pentru a ne, pentru a ne finaliza destinul european. Vă mulțumesc! Your message today. Mesajul dumneavoastră de astăzi, domnule președinte, a fost foarte important pentru noi toți, dar a fost de asemenea foarte important și pentru viitorul summit uh, OSCE de la Astana, Kazahstan, peste o săptămână pe 1 și pe 2 decembrie. Mai întâi a fost de importanță deosebită ca întreaga dumneavoastră regiune, Caucazul de Sud, Caucazul de Sud și de Nord, întotdeauna am știut că sunteți uh, oameni foarte curajoși. Acum putem spune de asemenea că sunteți și oameni prudenți. Curajul și prudența trebuie întotdeauna să meargă împreună. Vă mulțumesc foarte mult, domnule președinte.